principales ya son martillitos. Good morning, everyone, and welcome to the... Bună dimineața tuturor și bun venit la ședința Comisiei Econ. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă spun că raportul doamnei Perez este uh, amânat și cu această modificare sper că opțiunea de zi poate fi aprobată. Comunicarea ale președintelui. După cum știți, a existat o întrunire a diferiților eurodeputați, chiar și eu am participat la acest lucru, uh, cu viitoarea președinție irlandeză și am discutat care sunt prioritățile acestei uh, noi președinții care va prelua președinția cu începerea de la 1 ianuarie 2013. Am discutat despre situația economiei în Irlanda și despre programul de reformă care trebuie să fie implementat. Delegația a recunoscut provocările enorme cu care se confruntă Irlanda în această criză. Elementele și factorii care au contribuit la creșterea economică în Irlanda în anii trecut uh, trebuie uh, favorizați, trebuie să acordăm o atenție deosebită Irlandei pentru a-și putea restabili poziția sa pentru a reduce datoria suverană pe piețele internaționale. Delegația irlandeză a fost condusă de domnul Figgers. Au existat și reprezentanți din partea băncii centrale, din partea sectorului financiar, din Dublin, din partea diferitelor uh, părți interesate în domeniul economic și, în special, ne-am întâlnit cu ministrul de stat al, uh, de finanțe și cu ministrul Euro- pentru afaceri europene. Am discutat de asemenea cu guvernatorii băncii centrale, băncii naționale irlandeze și am analizat situația macroeconomică, macroeconomică a Irlandei și a Uniunii Europene, poziția acestea în Uniunea Europeană pe ansamblu. Am discutat de asemenea și despre negocierile intense care există în momentul de față pentru a avea, pentru a obține pachetul de supraveghere economică și, după cum știți, acest pachet va fi discutat în continuare mâine. Apoi, nu sunt alte comunicări deocamdată. Doamna președinte va face alte comunicări în această după-amiază. Și am să trec acum la primul punct de pe ordinea noastră de zi. E vorba de modificarea directivei 2006-111 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA. Raportorul este domnul Casa, însă în numele domnului Casa am să dau cuvântul domnului Gozes. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acum 15 zile m-am dechizat în doamna Luling, astăzi mă dechizez în domnul Caza. După cum vedeți, diversitatea poate fi asigurată fără prea multe cheltuieli. David mi-a lăsat câteva notițe pentru a explica punctul său de vedere. Textul care este propus de către comisie are drept scop să tragem învățăminte din lacunele sistemului actual – organizat pentru a uh, combate această fraudă de tip carusel, care este foarte curentă, foarte răspândită în materie de TVA și care își găsește originea în mecanismul de autoreglementare, care de fapt Uh, s-a dovedit a fi uh, prea puțin eficient. De aceea, propunerea comisiei este una adecvată la momentul potrivit. Ea propune să se instaureze un mecanism de reacție rapidă care să ne permită să putem combate rapid frauda uh, de acest tip, de tip carusel. Acest mecanism va suplimenta sistemul de derogări care există în momentul de față. David Casa este, Casas este favorabil acestei propuneri a Comisiei și e de părere că nu e nevoie de modificări prea numeroase. Dar, după consultări cu diferite părți implicate, a fost alertată asupra unui fapt și anume că există un grad de uh, birocrație mult prea ridicat în ceea ce privește instaurarea acestui mecanism. De aceea trebuie să ne asigurăm că acest mecanism de reacție Uh, rapidă este invocat doar atunci când trebuie, în situații extreme. De aceea a depus un amendament, amendamentul numărul 6, care oglindește această idee. Consideră de asemenea că în momentul de față dosarul nu este unul controversat. Se bucură de sprijin din partea Consiliului, însă așteaptă cu nerăbdare propunerile dumneavoastră, propunerile colegilor pentru a îmbunătăți pe cât posibil cu putință textul propus de către Comisie. Și vă mulțumesc pentru atenție. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să vă povestesc ceva. Data trecută am vorbit în numele doamnei Luling dar raportul care a fost uh, uh, înaintat către Comisia Europeană a omis acest element și s-a crezut că eu am uh, subliniat personal toate întrebările pertinente din partea, pe care de fapt le-am subliniat din partea doamnei Lungă și de aceea am avut o vizită din partea domnului comisar care a încercat să vadă cum putem să aplanăm și să rezolvăm toate aceste discrepanțe. Dar de fapt ce a trebuit să explic că de fapt nu m-am exprimat în numele doamnei Luling, așa că l-am rugat pe domnul comisar să meargă să discute cu doamna Lungă, Eu n-am fost decât un un portavoce, un purtător de cuvânt pentru doamna Loling. Și sper că nu o să mai vină din nou și de data asta domnul Șemeta să mă întrebe de anumite chestii referitoare de, la fiscalitate. Mulțumesc, domnule uh, Gozes. PP-ul are o șansă extraordinară să aibă o persoană atât de cameleonică precum dumneavoastră. Și numele socialiștilor dau cuvântul doamnei Ferreira, care și ea este foarte cameleonică astăzi, pentru că locuiește pe domnul Ludvinson. Doamna Ferreira, vă rog. Mulțumesc. Și eu vorbesc în numele lui Oli Lucvi, care nu e prezent astăzi. Ca punct de plecare, această propunere importantă trebuie să fie salutată și munca Comisiei în ceea ce privește lupta împotriva acestui tip de amenințări este o muncă crucială. Având în vedere valoarea adăugată la nivel european pe care trebuie să o avem, este în continuare nevoie de eforturi din partea Uniunii Europene în acest domeniu și instaurarea unui astfel de mecanism pare a fi un uh, prim pas rezonabil în această direcție. Este o soluție logică la o problemă cu care se confruntă de multe ori statele membre, pentru că nu sunt capabili să reacționeze suficient de repede uh, vis-a-vis uh, vis, de dosare de fraudă TVA masive. Și Raportorul nostru din umbră se bucură să uh, constate că domnul Casa este favorabil acestei propuneri și împărtășește sugestiile noastre și asta ca urmare a unei colaborări fructuoase în ultimele zile și cu siguranță că această colaborare va continua și pe viitor. În același timp, Oli Ludwig recunoaște faptul că uh, Există așa un fel de senzație de muncă neterminată în ceea ce privește această propunere. Se pare că nu am reușit să mergem până la capăt și mai e nevoie și de elemente suplimentare, mai ales în ceea ce privește două aspecte deosebit de importante. Mai întâi, E foarte bine ca mecanismul de inversare a sarcinii probei să fie utilizat într-o fază inițială, dar acest lucru nu poate fi un element uh, Uh, care să meargă până la capăt. Nu se poate accepta să nu existe un plan mai explicit și anume cum anume aceste instrumente din uh, noul instrument vor funcționa pe anii ce vor urma. E nevoie de o evaluare solidă, o examinare, uh, o garanție de examinare solidă și să existe treptat o extindere a sferei de aplicare a acestui mecanism. În al doilea rând, Propunerea nu este prea utilă în ceea ce privește ușurarea coordonării între statele membre. Dacă se aplică astfel de măsuri speciale într-un stat membru, acest lucru ar putea să aibă repercursiuni destul de substanțiale asupra sistemului TVA ale unui alt stat membru. Și acest lucru este un element crucial în momentul în care ne dorim ca acest mecanism să fie eficient. Există o legătură între ceea ce se face în diferitele state membre. Holly Ludwigsen spunea că își dorește o transparență sporită și în modul în care Comisia transmite solicitări către statele membre. Dacă cineva are o imagine per ansamblu uh, referitor la ceea ce se întâmplă și asta într-o fază inițială, ar fi bine ca această informație să fie împărtășită cu ceilalți parteneri. De asemenea, domnul raportor spune că ar fi bine ca la comisie să existe măsuri suplimentare în, și asta într-un timp, într-un calendar rezonabil. Având în vedere eforturile domnului Casa pentru a apăra ceea ce uh, de fapt avem nevoie, și anume un mecanism de luptă împotriva fraudei masive uh, TVA, suntem de părere că acest subiect trebuie să fie analizat și aceste solicitări suplimentare de claritate ar putea fi analizate rapid. Mecanismul este o, o, o măsură îndrăzneață care trebuie să fie utilizată doar în cazuri excepționale. În același timp, este foarte clar că statele membre pot acționa preventiv preventiv pentru a evita anumite pierderi. Și această atitudine ne așteptăm să fie uh, utilizată nu numai în situații în care lucrurile sunt deja dovedite, ci și în situații în care există uh, bănuieli. Aceste elemente trebuie luate în calcul și în momentul în care stabilim statisticile. Uh, de asemenea, domnul Oli Lutvinson e uh, de părere că e nevoie de resurse suplimentare și de capacități administrative suplimentare. Acest nou mecanism va putea funcționa în mod eficient doar dacă Comisia este în orice moment capabilă să acționeze acest mecanism în mod adecvat și trebuie să ne asigurăm în acest sens că resursele financiare și umane sunt alocate acestui mecanism. avem nevoie de un mecanism, de un lanț de luare a deciziilor care să fie eficient, fără de care acest mecanism nu va avea șanse de succes. Iată, acestea erau comentariile făcute de domnul Oli Ludvisen și aș dori să uh, transmit uh, în final mulțumirile sale către domnul David Casa pentru acest raport excelent și aș dori să transmit și faptul că își dorește pe viitor o colaborare fructuoasă cu domnul Casas. Mulțumesc, doamna Ferreira, și acum, în numele ALDE, are cuvântul doamna Cleva. Disculpe, entonces în nombre de los liberales... Îmi cer scuze. Atunci în numele liberalilor nu văd pe nimeni. Așa că am să dau cuvântul domnului um, Fox în uh, numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiți încântați să aflați că vorbesc în numele meu propriu în această dimineață. Nu înlocuiesc pe nimeni. Pot să-i mulțumesc domnului Casa pentru munca sa extraordinară depusă pe marginea acestui dosar. Vreau să Fac două observații, dacă îmi permiteți pe scurt. Prima observație este că sunt de acord că e nevoie de un impact extins în ceea ce privește investarea sacinei probei în uh, sistemul de TVA în sine și un astfel de mecanism de reacție rapidă ar fi foarte ar fi foarte uh, util și trebuie să fie disponibil cât mai repede cu putință. Statele membre nu trebuie să utilizeze în mod automat acest mecanism de taxare inversă ce ar trebui să aibă o posibilitate de evaluare a riscului mai eficient. Al doilea aspect e referitor la amendamentul numărul 6. Eu cred că aici e nevoie de discuții suplimentare pentru a vedea cum, pe ce criterii putem să acționăm pentru a combate frauda masivă, care sunt criteriile utilizate de comisie. Și așa cum a sugerat și domnul raportar, ar fi bine ca acest mecanism de taxare inversă să fie sta, să fie utilizat în momentul în care există dovezi întemeiate. Uh, un avantaj al acestui mecanism reprezintă flexibilitatea și atunci trebuie să vedem care vor fi criteriile. Nu trebuie ca acestea să fie prea rigide, pentru că atunci vom pierde din flexibilitate. Pentru că acest lucru ar limita de asemenea și marja de manevră a statelor membre, care poate și-ar dori să acționeze în mod preventiv pentru a pierde eventuale, pentru a uh, recupera eventual anumite pierderi. Și apoi trebuie să vedem că de multe ori resursele nu sunt valabile decât mult după război, vitești se arată. Așa că trebuie să vedem cum anume aceste elemente sunt reflectate, sunt oglindite în statistici. Sper că vom fi la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm. În ciuda acestor uh, neajunsuri minore, raportul este unul foarte bun și aștept cu nerăbdare să colaborez cu David Casa pe marginea acestui text. Mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează doamna Cleva. Și eu vorbesc în numele meu și sunt membru al socialiștilor și democraților. Dar voie să îi felicit la rândul meu pe domnul raportor pentru textul pe care l-a compilat. Consider că acest raport este unul foarte bun. În următoarele săptămâni uh, voi uh, lucra și eu asupra unui raport în ceea ce privește evaziunea fiscală și fraudele. Raportul meu este o reacție la toate acțiunile prezentate, propuse de, de către Comisie pentru combaterea acestor flagele. Și acum dați-mi voie să vorbesc uh, puțin despre acest raport. Inițiativa Comisiei uh, este una salutară Însă, dați-mi voie la rândul meu să cer o mai bună planificare a acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale. Uh, e nevoie de acțiuni mai complicate, mai complexe, care să treacă dincolo de acest uh, mecanism de reacție rapidă. În momentul în care vorbim despre uh, fraude în materie de TVA, avem nevoie de mai multe instrumente decât acest uh, Uh, mecanism de reacție rapidă. Să nu uităm că se estimează că pagubele înregistrate de Uniunea Europeană din pricina fraudelor în materie de TVA se ridică undeva la suma de 3 miliarde de euro, dacă nu chiar mai mult. Iată o sumă inacceptabil de mare. Uh, salut uh, încercarea domnului Casa de a prezenta câteva definiții concrete. Acesta este aspectul important al, al raportului pe care îl discutăm. Definițiile ne pot ajuta, într-adevăr, în uh, lupta noastră împotriva fraudei în materie de TVA. Însă trebuie să fim mai atenți la, la aceste definiții. Cred că criteriile de stabilire ar trebui să fie incluse de la bun început în, în definiții. Mai apoi, obiectivul acestui mecanism de reacție rapidă a, este acela de a combate fraude în materie de TVA care au loc la nivel transnațional. De asemenea, uh, acest uh, mecanism ar trebui să fie unul transparent, însă pentru a crede în aceste obiective noi avem nevoie de mai multe detalii din partea Comisiei, de mai multe clarificări. În orice caz vreau să-i mulțumesc domnului Casa pentru uh, toate cele prezentate. Vă mulțumim, doamnă Cleva. There is someone else who wants to take the floor? Ah, okay. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu am nicio un, o recomandare în ceea ce privește acest dosar, spune domnul Clute. Mulțumim, atunci îi dăm domn, cuvântul domnului Raponi din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului Caza pentru susținerea propunerii Comisiei. Două, trei observații legate de amendamente. Bineînțeles că este vorba despre o reacție rapidă în situații de extremă urgență. Deci uh, nu vom crea un mecanism care să acționeze cu regularitate. Trebuie să fie situații acute, să spunem. Știm ce s-a întâmplat cu certificatele de emisii, uh, s-au pierdut 5 miliarde de euro în câteva săptămâni. De aceea Comisia dorește să uh, facă această propunere. Sigur că și statele membre vor trebui să se adapteze rapid la situații, dar, cum spuneam deja, este vorba de situații speciale. Spunând acestea, să vedem cum definim o fraudare masivă. Raportorul a făcut o tentativă de a se baza pe un anume procentaj, o anumită sumă. Dar Comisia este conștientă de faptul că este foarte dificil să definești ce înseamnă o fraudă masivă. Ca atare, noi reacționăm flexibil față de uh, decizia statelor membre. Ele trebuie să decidă care sunt cazurile foarte importante, de maximă urgență, în legătură cu care trebuie să reacționeze. Deci nu este suficient să se constate frauda, ci trebuie într-un fel și să fie anticipată, iar în, acolo unde există un risc major de fraudă, se poate crea acest mecanism. Deci spun, este o derogare temporară menită să combată fraudele masive. Comisia nu consideră că este nevoie de soluții permanente care să fie uh, coordonate între statele membre. Oricum, însă, comisarul Șemeta, înainte de finalul acestui an, va prezenta un proiect și în ce privește ă, combaterea constantă a fraudei. Este important și să se colaboreze între statele membre. Comisia nu poate acționa decât pentru a incita o acțiune în acest sens de a coordona eventual demersurile între statele membre. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much indeed, Mr. Raponi. Vă mulțumim, domnule Raponi. Domnule Gosesc, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Am luat în notă de observațiile care au fost făcute în numele David. Oricum, uh, observațiile erau convergente, sunt constructive și eu cred că David va răspunde uh, imediat, uh, angajând negocieri în ce privește amendamentele la acest raport pentru a face textul mai precis sau pentru a-l adapta. Vă mulțumim foarte mult, domnule Coses. 5 decembrie, data limită de depunere a amendamentelor, ora 12. Pe 21 ianuarie 2013 vom discuta aceste amendamente în comisie și ne așteptăm să votăm asupra raportului în 22 ianuarie 2013, urmând ca pe 1 februarie 2013 să avem votul în plenară. Prin urmare, Iată, încheiem discuția pe marginea acestui punct. Trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre cooperarea consolidată privind taxa pe tranzacțiile financiare. Din păcate, doamna Podimata, doamna raportor, nu este în sală. And shadows know only Mr. Stretch, so either... Și nici prea mulți raportori din umbră nu sunt în sală. Five minutes.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 5 uh, minute, câteva minute vom, uh, vom aștepta ajungerea celorlalte raportori. So we continue and I give the Continuăm. Îi dau cuvântul doamnei Ani Podimata, raportoare pentru raportul Cooperarea Consolidată în domeniul TTF. Vă mulțumesc foarte mult! discutăm amendamentele depuse asupra recomandării cu privire la crearea unui uh, uh, sistem de cooperare consolidat în domeniul TTF. Mai întâi de toate, dați-mi voie să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Domnile lor au avut o atitudine foarte constructivă, au urmat linia pe care am stabilit-o de la început și au fost de acord că mai întâi de toate trebuie să stabilim dacă temeiul legal al acestei cooperări consolidate este garantat. Ne-am limitat mai întâi de toate la acest subiect, urmând ca pe viitor să continuăm a discuta conținutul propunerii comisiei, uh, conținutul noii uh, propuneri, respectiv recomandări făcute de către comisie. Vreau să le mulțumesc tot, uh, pentru toate acestea raportorul, raportorilor din umbră. Am uh, primit 28 de amendamente. Am propus la, în ceea ce mă privește două amendamente de compromis și acestea au loc uh, au de-a face cu procedura cooperării consolidate. Nu au de-a face neapărat cu conținutul recomandării. Mai întâi de toate ne ocupăm de temeiul legal. Primul compromis ne arată din nou că TTF-ul trebuie să-și atingă obiectivele și o va face în cazul în care se va aplica la nivel global. Spunem de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi pentru a obține un acord pe tema TTF la nivel global. statele membre care devin uh, parte integrată a cooperării consolidate uh, trebuie să devină modele, modele demne de urmate de toate celelalte state care încă nu s-au integrat în acest sistem de cooperare consolidată. Deci, statele acestea ar trebui să devină un exemplu în ceea ce privește aplicarea unui TTF. În al doilea amendament de compromis cerem comisiei să își îmbunătățească analiza de impact în, și propunem să se facă lucrul acesta uh, prin evaluarea efectelor TTF într-un număr mic de state membre, urmând ca elementele care sunt generate de această nouă analiză să fie folosite mai apoi pentru îmbunătățirea sistemului propus uh, la nivel global. Amendamentele 3, 5, 12 și 13 au fost uh, transformate în primul amendament de compromis Iar cel de-al doilea amendament de compromis s-a constituit pe baza amendamentelor depuse de către doamna Luling. Dați-mi voie să vă spun că Comisia Europeană deja lucrează asupra punerii în aplicare a celui de-al doilea amendament de compromis al nostru deja reevaluează efectele unei taxe pe tranzacție financiară într-un număr mai mic de state membre. Însă, cu toate acestea, dați-mi voie să vă spun că mi se pare bizar faptul că tocmai statele membre care nu sunt, nu sunt incluse în această, sau nu s-au uh, uh, aliniat la această cooperare consolidată sunt mai îngrijorate de efectele TTF decât uh, statele care s-au angajat în cooperarea consolidată. Amendamentul 4 reflectă cele decise de uh, Parlamentul European în uh, mai a anului trecut, de asemenea amendamentul 15. Deci aceste amendamente merg în, uh, pe linia adoptată de către noi în mai anul trecut, prin urmare trebuie să fie susținută. Mai există și amendamente, bineînțeles, care resting cooperarea consolidată. Domnul Hockmark și domnul Schmidt sunt cei care au introdus astfel de amendamente. Ne-am fi gândit că cei care se opun uh, unui TTF vor, se vor simți ușurați acum că se propune această cooperare consolidată. Cel puțin asta este impresia pe care am putea o trage de pe urma argumentelor pe care le-am tot auzit în, urm- ultimele luni, în ultimii ani, în timpul discuțiilor cu privire la TTF. Deci, sunt tocmai de aceea uimită de faptul că, iată, oponenții TTF vin cu noi argumente acum. Resping cooperarea consolidată, spunând tocmai că taxa pe tra- ă, ă, tranzacția financiară ar putea fi atât de încununată de succes încât să aibă un efect uh, asupra statelor care nu participă la cooperarea consolidată. Iată, argumentele se, schimb, se schimbă. Dar, oricum, din partea mea, nu pot decât să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru atitudinea cooperantă de care au dat dovadă. Vreau să-i mulțumesc în special doamnei Luling pentru atitudinea dumneiei constructivă. Se știe prea bine că părerea ei personală nu este una neapărat uh, favorabilă TTF-ului. Însă cu toate acestea, iată, în calitatea sa de raportor din umbră pentru uh, PPE, a dat dovadă de uh, dorința de a discuta cu mine. Deci, cam atât despre primul pas. Aștept cu nerăbdare discuția cu privire la conținutul TTF-ului, o discuție mult mai interesată cu, pentru noi. Vă mulțumim, doamnă Podimata. Îi dăm cuvântul acum doamnei Luling. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun de la bun început că, datorită absenței mele și a altor colegi, din motive strict profesionale, pe o perioadă de aproximativ două săptămâni. Mă bucur că acum putem avea o discuție pe marginea amendamentelor în cadrul acestei propuneri de cooperare consolidate. Timpul ne presează și totuși cred că este important să subliniem uh, contextul și impactul uh, unei asemenea reglementări, chiar dacă uh, unii sunt foarte entuziaști în legătură cu această propunere. Uh, am spus coordonatorului meu preferat data trecută, obiectivul acestei proceduri nu este de a avea o dezbatere privind meritele sau inconvenientele uh, taxei pe tranzaciile financiare, cele 28 de amendamente care au fost propuse uh, denotă faptul că un număr dintre colegii noștri nu a înțeles acest lucru. Trebuie să rămânem în aceeași logică uh, de a evalua această reglementare, dar nu neapărat din criterii uh, morale, pentru că nu este cazul acestui raport. Ceea ce contează este să luăm în considerare consecințele unei cooperări consolidate din Uniunea Europeană, funcționarea pieței unice asupra statelor membre care vor participa la introducerea taxei pe tranzacțiile financiare și asupra celor care nu se vor ralia acestui instrument. Deci, chiar și statele membre care vor decide să se abțină până la urmă vor fi implicate. Comisarul Șemeta a repetat că propunerea pe care Comisia o va face se va baza în mare parte pe propunerea inițială din anul 2011, deci aceea introducea o anume formă de teritorială cât mai largă pentru a evita o deturnare a operațiilor financiare dintr-o țară într-alta. În această logică uh, va trebui să vedem lucrurile în interiorul Uniunii Europene. Deci trebuie să vedem care va fi uh, Uh, extinderea exactă a acestei extrateritorialități. Noi nu știm în clipa de față nimic. Asta va depinde de propunere și de negocierile care vor avea loc. Uh, din acest punct de vedere, acțiunile sunt foarte complicate, dar uh, doar statele membre care vor fi dispuse să recurgă la această cooperare consolidată vor fi implicate. Asta nu este Uh, adevărat pentru că, uh, până la urmă, efectul va fi și asupra statelor membre care rămân în afara cooperării consolidate, pentru că vor trebui să uh, se raporteze la statele membre care acționează în cadrul cooperării consolidate. Deci, va trebui să se coopereze cu un institut care ă, activează în acea zonă. Va trebui să ă, punem această problemă cu transparența deplină și tocmai de aceea eu uh, regret că uh, cererea de autorizare de a participa la cooperarea consolidată nu va uh, Eh, dispune în prealabil de indicii esențiale legate de impact. Eu cred că noi am fi putut să judecăm lucrurile mai bine fiind în cunoștință de cauză. Ehm, ehm, nu știu dacă cineva are vreun interes de a menține un oarecare mister în legătură cu aceste aspecte și nu aș vrea să ajungem să avem surprize neplăcute. Iar ehm, Acum, sigur că nu putem decât să ne punem întrebări, să facem anumite observații. Eu nu uh, mă situez pe o poziție care este uh, ireductibil una de opoziție. Dar uh, este datoria Comisiei să desfășoară o activitate cât se poate de serioasă. Va trebui să facă un studiu de impact asupra pieței interne și al interacțiunii între statele uh, care vor recurge la cooperarea consolidată, deci cele care vor fi in și cele care vor fi out, în afara acestei, acestui tip de cooperare. Și uh, sigur că la un moment dat va trebui să ajungem la soluții de compromis, dar vreau încă o dată să precizez uh, care sunt problemele. Nu putem să facem abstracție de consecințe uh, inclusiv asupra celor care vor rămâne în afara acestei rețele și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Pentru că Sigur, amendamentul de compromis poate suna foarte bine. Noi uh, putem spera că um, se va atinge obiectivul de a introduce taxa pe tranzacțiile financiare la nivel global, dar uh, până la urmă uh, nu știm dacă impactul va fi pozitiv sau negativ. Cunoaștem exemplul suedez și eu înțeleg foarte bine poziția colegilor suedezi, pentru că în momentul în care uh, au introdus taxa pe tranzacțiile financiare în Suedia a fost un mare succes, dar un succes pentru Londra. Și mi s-a spus că operațiile care au luat calea Londrei după introducerea taxei nu au revenit după aceea niciodată în Suedia. De aceea trebuie să fim precauți pentru uh, a evalua exact punctele forte și punctele slabe ale unei aseme- unui asemenea demers. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnei Luling, și dau cuvântul acum în, în numele raportului domnului din ALDE, domnul Iglin. Tremosa. Vă mulțumesc. Știți prea bine, domnul Tremosa este în Catalunia și în Catalunia au avut loc alegeri și tocmai de aceea domnia sa încearcă acolo la fața locului să evalueze rezultatele uh, alegerilor. Nu mi-a lăsat absolut nimic înscris. Prin urmare, voi vorbi mai degrabă în, în numele grupului. Dați-mi voie să spun următoarele. Tema aceasta a TTF-ului uh, este discutată de vreo 30 de ani încoace. toate lucrurile bune au nevoie de timp pentru a se cristaliza și cine știe, poate că ne apropiem și noi de finalul dezbaterii pe tema TTF. Ceea ce a prezentat comisia m-a impresionat. De ce? Pentru că am ajuns la concluzia că conceptul este unul bun și că dacă acesta va fi pus în aplicare așa cum este el formulat, adică dacă într-adevăr TTF-ul va fi aplicat la nivel global și dacă toate criteriile stabilite de, de Parlament vor fi respectate, precum uh, criteriul originii, ei bine, în cazul acesta, TTF-ul nu poate fi decât un succes. Dar, între timp, ne-am dat seama că statele membre au dificultăți și multe dintre statele membre nu sunt de acord cu toate propunerile Comisiei. Statele membre doresc să reducă uh, această tranzacție, taxă pe tranzacție, uh, tranzacțiile financiare la o simplă tranzacție bursieră, pe, pe operațiunile uh, bursiere. Domnul Schmidt, pe drept, mă rog, pornind de la experiența suedeză, ne spune că ceea ce s-a întâmplat în Suedia în trecut se va, aplic, se va întâmpla acum uh, și în Uniunea Europeană uh, în cazul în care acceptăm TTF-ul. Dar uh, în cazul suedez nu urma sau nu avea la bază scenariul cristalizat sau formulat de către comisie. Însă, cu toate acestea, consider că nu putem neapărat considera un succes ceea ce a rămas din propunerea inițială a Comisiei. De ce? Pentru că unul la mână. Avem doar câteva state membre care doresc să, să participe la, acest, la această cooperare uh, consolidată. De asemenea, fiecare dintre statele membre uh, Uh, care participă la co- cooperarea consolidată au propria lor agendă și au propriile lor interese. Spre exemplu, Franța spune că deja are o taxă care seamănă mult cu uh, TTF-ul. Noi știm că Franța se înșală, dar cu toate acestea deducem din această a atitudinea Franței că acest stat nu își dorește neapărat să se apropie de doleanțele noastre. Deci, dacă fiecare dintre statele membre uh, care participă la cooperarea consolidată își urmărește în continuare propria agenda, atunci nu vom reuși să obținem absolut nimic. Ci, în loc să unificăm și mai mult Europa, o și îndăm și mai mult decât în prezent. În al doilea rând, Există o serie de state membre care nu mai vor să participe la această cooperare consolidată. De ce? Pentru că există o mulțime de efecte negative care sunt asociate TTF-ului. Dar, în același timp, dată fiind criza financiară cu care ne confruntăm și dată fiind uh, măsurile de austeritate, iată că statele membre, în ciuda reticenței inițiale, își doresc totuși să se ralieze TTF-ului, pentru că își doresc noi surse de venit. Dar, de, deși se raliază acestei propune, nu o fac din convingere, nu o fac pentru a atinge obiectivele care stau la baza acestei taxe, ci pur și simplu pentru că au uh, ambiții ambiții uh, egoiste de a-și îmbunătăți situația bugetară. În al treilea rând, înainte de a ști clar, de a ști într-o manieră concretă care sunt efectele clare asupra statelor membre care participă la cooperarea consolidată și a celor care nu participă a acestei taxe pe tranzacție financiară. Așadar, atâta timp cât nu știm aceste efecte uh, negative, trebuie să rămân reticent în ceea ce privește introducerea acestei taxe. Uh, se spune de asemenea că această taxă nu poate fi introdusă înainte de 2016. Încă un motiv pentru a deveni mai reticent eficient. De ce se propune lucrul acesta? Și acum, în ultimul rând, pentru mine e important ca această taxă să fie aplicată corect, să fie colectată corect. Multe state care nu participă la TTF, dar care ar trebui să colecteze taxa conform principiului uh, de origine, ar putea să refuze a se ocupa de această colectare fără ca noi să le putem obliga să o facă. Iată, există o mulțime de probleme, tocmai de aceea continui să rămân sceptic în ceea ce privește această propunere. Vă mulțumim, domnule Clinț. Urmează doamna Turunen în numele verzilor. vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că a păstrat uh, raportul simplu. Să nu uităm că vorbim aici despre consimțământ procedural. Bineînțeles, am putea discuta conținutul, substanța, e clar, propunerea este una politică, putem tocmai de aceea să o discutăm și din punct de vedere al conținutului. Însă vreau să cer uh, PP-ului și liberalilor să să, re, să se gândească din nou dacă Parlamentul European are într-adevăr dreptul de a opri în acțiunile lor 11 state membre. Să nu uităm că aceste state membre în momentul în care s-au declarat dispuse să, să participe la cooperarea consolidată, au calculat care vor fi efectele acestei acțiuni asupra economiei lor. Eu cred că Parlamentul nu ar trebui să se opună acestui demers de cooperare consolidată. Asta ca să fie clar de la bun început. Eu, eu, eu nu, nu pot imagina cum Parlamentul European s-ar putea considera abilitat a da peste cap această propunere. Gândiți-vă, Parlamentul spune nu, Consiliul spune da, poate britanicii se vor opune, dar ar fi, ar fi uh, deplasat ca Parlamentul European să îngroape o astfel de procedură demarată de unele state membre. Noi, eu cred că ar trebui să le lăsăm pe statele membre să facă ce, ce vor. Bun. Și acum în ceea ce privește substanța propunerii. În ceea ce privește piața internă, atât doamna Luling cât și domnul Klins vorbeau despre eventualele efecte asupra pieței unice și a uh, piețelor statelor care nu participă la cooperare. Dați-mi voi să vă spun că fragmentarea există deja. Astăzi avem 8 state care au o oarecare formă de TTF. Haideți să sperăm că acest demers nou va duce la introducerea unui TTF la nivel european și această, acest rezultat va duce practic la eliminarea fragmentării ce există deja pe piață. În al doilea rând, efectele negative asupra statelor din afara acestei cooperări. Aceste efecte trebuie să fie evaluate tocmai de statele despre care vorbim. În uh, trecut spuneam că taxa pe tranzacția financiară ar avea un, va avea un efect uh, negativ asupra Uniunii Europene în cazul în care va fi introdusă în uh, în Uniunea Europeană, dar efecte doar pozitive asupra tuturor celorlaltor state ale lumii. Iată, dintr-o dată, argumentația s-a schimbat. Nu mai înțeleg ce se întâmplă. În al treilea rând, în ceea ce privește Suedia, taxa introdusă de Suedia a fost una proastă. A fost una negândită, irațională și rezultatele obținute în Suedia s-au datorat mecanismului și uh, arhitecturii greșite. Putem ex- învăța des, din experiența suedeză, e drept și, de asemenea, putem, uh, chiar și din această experiență negativă, să ne dăm seama că, iată, e posibil la introducerea, măcar la nivel național, a acestei uh, taxe. Bineînțeles că ambițiile noastre sunt mult, mult mai mari, dar, din nou, uh, exemplul suedez este unul negativ din pricina arhitecturii greșite a taxei introduse acolo. N-are nimic de a face cu taxa noastră. Mai apoi, Cred că a venit uh, momentul să ne gândim la rolul pe care Parlamentul European l-ar putea avea în cadrul unei proceduri consolidate. Vom avea ocazia de a reveni asupra conținutului propunerii, odată ce aceasta ne va par, parveni, odată ce vor începe negocierile în cadrul Consiliului pe marginea acestui subiect, dar Până atunci, eu cred că nu ar trebui să ne opunem unor evoluții spectaculoase în ceea ce privește taxarea în Uniunea Europeană. Mulțumim! Urmează domnul Streiec, numele ECR. Děkuji, pane předsedající. Já jsem... Mulțumesc. Personal, uh, obișnuiesc să vorbesc uh, engleza în această comisie. Dar pentru că vorbim despre un subiect atât de specializat, mă tem că cine ar vorbi engleza din partea ECR ar putea să fie atacat <laughs> um, ca fiind un oponent al introducerii taxe pe tranzacțiile financiare. De aceea m-am decis să vorbesc în limba maternă pentru a vă dovedi că grupul ECR conține și reprezentanți din alte țări ca, cu alte convingeri care consideră că acest proiect legat de taxa pe tranzacțiile financiare este cel puțin un proiect controversat. Noi nu am înaintat propuneri de amendament. Deci, nu voi avea o intervenție lungă. Vreau doar să fac câteva comentarii. Doamna Turunen a recomandat să nu avem o dezbatere uh, cu tentă ideologică, dar am înțeles-o corect. Da, așa este. Dar când vorbim despre introducerea unor noi taxe, nu putem evita poziționarea ideologică, pentru că Există persoane care susțin că este nevoie de asemenea taxe, alții care spun nu, în general ar trebui să fie redus numărul taxelor. Bun, nu pot vorbi nici în numele instituțiilor financiare, dar dacă ar fi atât de ușor să acuzăm doar băncile ca fiind cauza problemelor și crizei economice, lucrurile ar fi tratate simplist. Părerea noastră este că nu doar instituțiile financiare sunt vinovate de această criză, ca atare, nu cred că uh, ele trebuie să devină obiectul uh, unor demersuri de genul acesta de taxare. Situația din punctul nostru de vedere, este mult mai complicată. A existat un management greșit, inclusiv la nivelul unor bănci, dar uh, nu uh, cred că vom putea crea surse financiare noi ele până la urmă tot din buzunarele uh, contribuabililor uh, vor fi scoase. Deci, nu există bani care pot să ne cadă în poală din cer. Deci, eu mă îndoiesc că taxa pe tranzacțiile financiare ar putea să fie încununată de succes pe plan global și părerea noastră este că introducerea ei pe plan european ar putea să aibă mai degrabă un efect invers față de criza economică. Și dacă am înțeles corect, inclusiv Comisia își pune această întrebare și ne-a avertizat în legătură cu un impact potențial invers față de cel scontat. În concluzie, poziția noastră este uh, apropiată de câteva din opiniile exprimate de uh, antevorbitori, domnul Höckmark, domnul Schmidt, domnul Klintz, de pildă. Deci ne apropiem de propunerile domniilor lor. Chiar dacă În concluzie, probabil vom vota împotriva acestei propuneri. Asta nu înseamnă că uh, votăm împotriva tuturor punctelor de vedere. Domnul Clute. Ja, eh, ich muss... Eh, Îmi cer scuze, colega mea nu poate să participe astăzi la această întâlnire. Mi-a dat un text căruia îi voi da citire, dar vreau să fac și eu câteva observații proprii. Există anumite rezerve față de impactul uh, economic al acestei taxe. Uh, aș vrea uh, să insist că ar fi trebuit din motive ideologice poate să avem asemenea rezerve și atunci când s-au luat măsuri de austeritate în Grecia, Spania, Irlanda eh, cu reducerile de salarii. Atunci nimeni nu s-a gândit care ar putea să fie eh, impactul asupra oamenilor și, în schimb, impactul uh, relativ mic pe care introducerea acestei taxe l-ar avea se uh, discută foarte intens, ceea ce este de-a dreptul supărător pentru cetățenele și cetățenii care au avut de suferit în urma măsurilor de austeritate. Iar uh, ceea ce a spus antevorbitor, domnul Clinț da, într-adevăr, Consiliul uh, are un rol hotărător în ce privește uh, evoluțiile de pe piața internă și, în general, evoluțiile economice. Și mi se pare că acest Consiliu este principala frână a dezvoltării noastre economice. Eu cred că uh, mă pot gândi că ceea ce uh, se sugerează din partea Consiliului vis-a-vis -vis de această taxă poate fi interpretat ca o uh, încercare de temperare, de încetinire a demersurilor noastre în favoarea taxei pentru a lăsa până la urmă ca această șansă să se piardă. Acesta este punctul meu de vedere și acum vă citesc textul Marisei furnizat în limba engleză introducerea taxei de, pentru tranzacții financiare este un pas esențial pentru o distribuire mai echitabilă a contribuțiilor pentru finanțarea politicilor europene. Deci introducerea taxei este benefică în sine pentru că uh, va uh, reduce volatilitatea piețelor financiare și acțiunilor speculative ale instituțiilor financiare. Taxa însă uh, are și anumite limite, este mai degrabă o soluție soft pentru produsele financiare într-o criză financiară atât de puternică, dar oricum înseamnă un început în a face uh, piețele să servească mai bine economia. Oricum trebuie să fie clar că că uh, trebuie introdusă pe plan european prin mobilizarea uh, acestor fonduri pentru a susține politicile europene privind durabilitatea și crearea de locuri de muncă. Pentru că uh, dacă va fi privat bugetul european de această taxă, nu va reuși să își îndeplinească obiectivele. Din păcate, această taxă um, nu va fi uh, introdusă în toate statele membre din Uniunea Europeană, uh, pentru că um, există anumite guverne care sunt foarte uh, dispuse să ceară sacrificii din partea cetățenilor, dar nu sunt dispuse să ceară o contribuție din partea celor care în principal sunt vinovații de actuala criză. Deci introducerea taxei sperăm că va Uh, determina poate și instituțiile financiare să își deplaseze tranzacțiile spre alte regiuni, dar uh, să ne uh, gândim totuși că este nevoie de o cooperare consolidată ca prim pas pentru a limita um, această evadare a Uh, instituțiilor financiare din uh, zona în care se impune taxa. Noi uh, trebuie să sporim eficacitatea acestei taxe în cadrul Uniunii Europene și pe plan global va trebui ca toate statele membre să introducă taxa pentru a servi mai bine Uniunea Europeană, pentru că va putea să sporească capacitatea noastră pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm astăzi. Și ar fi bine să putem vedea că toate grupurile politice susțin acest punct de vedere. Acesta este textul Marisei Matias și ultima recomandare pe care doresc să o fac în legătură cu compromisul H în care este vorba despre cooperarea consolidată care poate să constituie un exemplu pozitiv pentru introducerea taxei pe plan global. Nu știu dacă uh, cuvântul pozitiv a fost eliminat și eu aș vrea totuși să înțeleg de ce s-a renunțat la acest cuvânt. Deci aș uh, ruga raportorul să nu renunțe la cuvântul pozitiv, dar vom putea să mai discutăm despre asta. Mulțumesc foarte mult, domnule Clute. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci voi da cuvântul Comisiei domnului Bachmann. Thank you, Mr. President. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc încă o dată faptul că ați accelerat procesul de luare de decizie în cadrul Parlamentului, având în vedere latura dinamică a acestui dosar. E un uh, exprimăm aprecieri din partea Comisiei pe marginea acestui punct. Evident, am ascultat cu atenție intervențiile și am auzit câteva intervenții uh, în care se simțea oarecare notă de scepticism. Comisia își dorește o aprofundare sporită a pieței unice și pentru aceasta trebuie să ne asigurăm că organismele în vigoare și legislația în vigoare funcționează, pentru că fiecare are o contribuție de adus la această piață unică. În al doilea rând, nu sunt de acord cu cele spuse adinaur de doamna Lolling referitor la dimensiunea extrateritorială. Într-adevăr, fin instituțiile financiare fac parte din acele state care doresc să participe la taxa FTT și este un principiu foarte clar stabilit în domeniul uh, taxării, în domeniul impozitării și funcționează și în Regatul Unit. Și scutirile de taxe uh, diferă de la un stat membru la altul. Ceea ce este important este mai întâi să ne uităm la conținutul comerțului respectiv și apoi trebuie să ne uităm și la clienți, cu cine anume se încheie contractele. Acum, în ceea ce privește evaluarea de impact, așa cum spunea și domnul Clintz, aplicarea concretă trebuie să se facă și se va face mai ușor la nivel de state membre, pentru că statele membre se pot bizui pe o infrastructură de piață care le permite să colecteze taxele. Evident, s-ar putea la un moment dat să existe anumite dificultăți în statele membre care nu participă la această taxă. Uh, aș înțelege îngrijorările dumneavoastră dacă am discutat despre un model vechi în care nu ar exista transparența pe care ne propunem. Acum pe piață avem transparență și fiecare știe exact care sunt instrumentele juridice ce pot fi aplicate în domeniul uh, reglementării fiscale și fiecare este capabil să găsească informația cât anume trebuie să plătească și cui anume. Deci uh, e suficient să uh, te adresezi autorităților financiare pentru a ști exact cât datorezi. Apoi, în ceea ce îi privește uh, evaluarea de impact, în final aș dori să spun că am încercat să facem o evaluare de impact referitor la in, propunerea inițială și în momentul de față suntem în acest proces de evaluare. Vrem să vedem care sunt diferitele opțiuni politice și impactul pe care acestea le-ar putea avea în mod diferențiat asupra pieței, asupra să... Dar pentru asta așteptăm și un aviz din partea serviciului juridic. E un document care în principiu trebuie să-l primim mâine, dacă nu mă înșel. Uh, el e astăzi discutat la Consiliul de Administrație al Serviciului Juridic, deci uh, vă asigur, Comisia are intenția împreună cu partenerii săi să uh, cizeleze acest document și să vă prezinte toate opțiunile politice, precum și impactul pe care fiecare în parte îl va avea, uh, pentru a putea completa astfel acest uh, pachet de evaluare de impact. Deci noi ne facem munca și pot să vă asigur că munca aceasta se desfășoară chiar în momentul de față și că primele date, primele informații pe care le avem sunt informații mai degrabă pozitive și nu cred că vor exista consecințe negative asupra celor care nu participă la taxa FTC. Mulțumesc foarte mult comisiei și în final dau cuvântul doamnei Podimata. Mulțumesc, domnule președinte, mă voi exprima în limba greacă, dacă îmi permiteți. Aș dori mai întâi să spun lucrul următor referitor la discuția pe care am avut-o în momentul de față. Mie mi se pare deosebit de important în această etapă pe care o traversăm acum și de altfel unul dintre aceste aspecte aș dori să-l subliniez de asemenea și pe care îl subliniez întotdeauna chiar și în țara mea și chiar și la nivel european. Și anume că este foarte important ca în mijlocul acestei crize, crize de încredere, de uh, credibilitate, să facem un efort și noi la nivel de Parlament European. Parlamentul European întotdeauna a fost o instituție care a dat exemplul și încercăm să fim coerenți. Sau încercăm să fim și consecvenți în ceea ce vrem să facem, să existe o compatibilitate între ceea ce spunem pe de o parte și ceea ce facem pe de altă parte. Uh, Spun acest lucru pentru că aș dori să vă amintesc că Parlamentul European a adoptat cu o majoritate destul de largă o abordare clară în ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare în Europa. Și vom avea cu siguranță în continuare ocazia să reanalizăm acest subiect când vom avea versiunea revizuită și modificată, odată ce Comisia ne va prezenta această versiune revizuită și modificată. Dar, în același timp, sunt de părere că Trebuie să ne avem întotdeauna în minte contextul în care ne găsim și contextul în care ne aflam acum șase luni de zile și deciziile luate în acel context de acum șase luni de zile. Între timp, această poziție a fost adoptată cu mai largă majoritate și asta nu înseamnă că cei care nu sunt de acord cu această poziție nu au dreptul să își păstreze punctul lor de vedere cu argumentele lor. Iar în acest sens, cred eu că avem o obligație comună și anume trebuie să fim consecvenți și coerenți în mesajul pe care îl transmitem și în argumentele pe care le uh, utilizăm. Cei care aveau anumite rezerve în ceea ce privește acțiunea noastră din trecut, acum șase luni de zile, au utilizat întotdeauna un argument, și anume riscul. Riscul de uh, pierdere și de scurgerea capitalului, riscul de a delocaliza anumite instituții financiare care ar risca să părăsească Uniunea Europeană pentru că discutăm de taxă pe tranzacții financiare și discutăm de acea taxă la nivel paneuropean. Ideea fiind că dacă s-ar introduce o astfel de taxă, atunci instituțiile financiare ar părăsi Europa, ar părăsi teritoriul Uniunii Europene și că se vor transfera către țări unde condițiile ar fi mult mai favorabile din punct de vedere fiscal și că atunci, în acele state, uh, acelea vor avea de câștigat pentru că nu vor avea acea taxă de, pe tranzacții financiare. Acum discutăm despre procedura de cooperare consolidată și avem 11 state membre care doresc să lanseze această taxă pe tranzacții financiare. Și acest argument, iată că dintr-o dată a dispărut din schemă. Și acum avem un alt argument, avansat mai ales de cei care nu fac parte din cei 11, uh, deci cei care nu vor să instaureze această uh, taxă pe tranzacții financiare, ei spun, având în vedere că acum există un risc există un risc pentru ca anumite instituții financiare să delocalizeze dintr-un stat unde se introduce taxa în state în care nu sunt introduse taxele. Și că impactul ar fi negativ, mai ales pentru cei care nu vor să participe la taxe, la TTF. Deci statele membre care vor instaura această uh, taxă uh, într-o fază inițială nu pot să știe exact care vor fi riscurile cu care se vor confrunta guvernele, ministrii de finanțe a celor 11 state membre, nu sunt de părere că acest impact este atât de pregnant, impactul pe care l-ar putea avea această taxă TTF asupra economiei țărilor lor. Sau, atunci, ar putea să existe o alternativă din două una. Fie această punere în aplicare este o adevărată reușită, va fi o adevărată reușită, fie va exista o problemă pentru acele țări care nu participă la instaurarea acestei taxe. Acesta este argumentul celor care se opun în momentul de față acestei taxe și mie mi se pare că sunt niște argumente absolut exagerate și chiar și contradictorii, contrare argumentelor care au fost uh, avansate exact de aceleași persoane acum șase luni de zile. Și vă atrag atenția asupra acestui fapt, să nu avem uh, o memorie scurtă, ci să ne amintim lucrurile și uh, Evident, avem dreptul să fim pentru, să fim împotriva acestei taxe uh, pe tranzacții financiare. E o poziție clară, e normal. Dar, în același timp, haideți să nu mai uh, schimbăm argumentele de pe o zi pe alta, să fim consecvenți, să fim coerenți. Unii nu sunt convinși că ar exista, într-adevăr, argume- uh, avantaje dacă am instaura o astfel de taxă. Ok, foarte bine. E dreptul lor. În al doilea rând, ceea ce vreau să spun este că nu avem nevoie de vreo altă taxă plus și aici aș dori să mă, să, să mă refer la observația care a fost făcută de către domnul Wolf Klintz și dacă nu mă așa, și de domnul Strecec. Uh, iată că ne aflăm în momentul de față într-o perioadă de supraimpozitare fiscală. Avem deja mult prea multe taxe de plătit, așa că nu avem nevoie de vreo taxă suplimentară, o taxă care să se adauge în plus și care să înrăutățească situația și care să îngreuneze și mai mult viața de zi cu zi a cetățenilor și a IMM-urilor și a întreprinderilor. Da, poate că există o suprafiscalizare, o supraimpozitare, dar unde anume? Supraimpozitarea este, de fapt, în piața muncii. Supraimpozitarea se repercutează asupra economiei producătoare, productive. Ceea ce trebuie să facem noi este să repartizăm um, sarcina fiscală cât mai corect. Uh, cum spunea domnul Strecec, noi nu vrem aici să atacăm sau să îngreunăm viața celor care sunt deja uh, prinși în criză. Criza, aș dori să vă amintesc, este suportată de bugetele naționale și nu este suportată de uh, sectorul financiar. Uh, sectorul financiar este cel care beneficiază de fonduri publice. 3 miliarde de euro au fost utilizate în acest sens în atenția instituțiilor financiare și bancare. Deci, acum a venit momentul să avem o repartizare mai corectă a uh, acestei sarcini de impozitare. Și având în vedere că poziția um, noastră până în prezent a fost să taxăm Uh, munca uh, lucrătorilor atunci, cred eu că prin această taxă uh, pe tranzacții financiare vom avea o repartizare mai echitabilă, mai corectă a acestei sarcini fiscale, sarcini de impozitare. Și în final, și aici vă încheia, domnule președinte, știm foarte bine că există diferite taxe uh, în uh, statele membre pe marginea acestor tranzacții financiare. S-a dat exemplul Franței, care are deja o astfel de taxă. În momentul în care în momentul în care am lansat această propunere, ideea de a lansa o astfel de taxă pentru a avea o cooperare consolidată, pentru că nu s-a reușit să se ajungă la un acord între 27 de state membre, este evident că am făcut acest lucru pentru că piața aceasta în Europa este fragmentată, este uh, uh împrăștiată și vrem să avem o armonizare sporită care să ne permite să avem o funcționare mai bună a serviciilor financiare pe piața unică. Deci nu putem considera că noi uh, Uh, de fapt, suntem în slujba pieței interne, a pieței unice, dacă în același timp Uh, nu, nu punem capăt acestei fragmentări, dacă o, o, dacă o menținem, dacă o păstrăm. Cred eu că instaurarea acestei taxe pe tranzacții financiare va fi un prim pas către armonizare și această armonizare va fi în interesul tuturor, în interesul unei mai bune funcționări a serviciilor financiare pe piața internă. Și în final, Jorgen s-a referit adineaori la una dintre cele două propuneri de amendamente de compromis pe care le-am făcut și anume că uh, uh, acea sintagmă, exemplu pozitiv, a dispărut cuvântul pozitiv a dispărut din sintagmă. Eu cred că în momentul în care acest lucru trebuie să se servească drept model, se subînțelege, nu? Că e un model demn de urmat, deci pozitiv. Uh, sunt de acord că uh, amendamentul înaintat de doamna Luling uh, uh prevedea acest cuvânt pozitiv, în așa fel încât să știm clar cum trebuie să interpretăm lucrurile. Dar după părerea mea, dacă un exemplu e demn de urmat, înseamnă că nu e un exemplu negativ, nu? Înseamnă că e unul pozitiv. În orice caz, eu vreau să avem cât mai mult consens și cât mai multă coeziune pe marginea acestui raport, pentru că e un raport care are drept scop să permită Parlamentului European să autorizeze punerea în aplicare a acestei taxe de pe tranzacții financiare. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, dar vă rog, un minut, dar numai un minut, nu mai mult, pentru că ne presează timpul. Un minut, vă rog, doar, doar un minut. Doamna Luling, domnule președinte, dați-mi voie că Uh, să, da- să, să, să mă mir de naivitatea Comisiei, care pretinde că nu o să fie impact negativ nici într-un stat membru care nu participă și nici în statele membre care participe. Dar îmi pare rău. În primul raport care a fost citat de doamna Podimata și care a fost adoptat cu largă majoritate în plenara Parlamentului European acum șase luni de zile, noi am propus să existe anumite exceptări fiscale pentru fondurile de pensii a propus să nu aplicăm această taxă către OPCVM-uri, pentru că s-ar putea să avem o reacție în cascadă în Uniunea Europeană. Acum, ce aud? Aud că, de fapt, Comisia dorește din nou să acopere prin această taxă și fondurile de pensii. Și atunci vreau să întreb Comisia dacă e adevărat sau nu acest lucru. The, first Doamna Luling, uh, nu avem reprezentantul aici, nu e în sală. E plecat, a plecat deja. Ok. So, just to let you know that we will vote, as you know, this... Președintele, foarte bine, știți că votul acesta va avea loc mâine la în comisia noastră și să sperăm că vom reuși să-l votăm în plenara din decembrie. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E punctul referitor la îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor. Domnul raportor este domnul Filip de Bacher. Examinăm astăzi amendamentele. Domnul de Bacher, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori mai întâi să mulțumesc colegilor care și-au manifestat interesul față de acest raport și aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru eforturile depuse uh, pe marginea acestui dosar. 40 de amendamente au fost înaintate și acestea acoperă diferite subiecte, toate, bineînțeles, foarte interesante. Și în ultima săptămână am încercat să propun, să găsesc amendamente de compromis, am încercat, evident, să ajung la un acord cu toate celelalte grupuri politice. Evident, având în vedere că nu pot să preiau toate amendamentele care au fost propuse și ideea fiind că și textul trebuie să fie clar, transparent și pe înțelesul tuturor, am hotărât să nu includ amendamentele care sunt mult prea detaliate. În același timp, am, am analizat și avizele din partea celorlalte comisii și atunci am decis să nu includ uh, și amendamentele care se referă la competențele uh, repartizate diferitelor comisii, tocmai pentru a evita tot felul de probleme în acest sens. Așa că textul trebuie să rămână scurt, clar, transparent. Aceasta este intenția noastră. Noi vrem să stimulăm și să motivăm Comisia Europeană și statele membre pentru a veni rapid cu propuneri concrete pentru a îmbunătăți accesul la finanțarea IMM-urilor. Și noi știm că, în calitate de Parlamentul European, trebuie să rezolvăm concret problemele antreprenorilor, să găsim soluții. Și nu cred că textul trebuie să devină așa un fel de pom de Crăciun în care includem uh, orice toate subiectele amestecate. Pentru că altfel, ă, din nou, ni se va reproșa că Parlamentul European face numai documente așa birocratice, fără niciun fel de intenție concretă. Iată, aceasta este o prezentare pe scurt a amendamentelor de compromis și a documentului. Mai întâi aș dori, cred eu, să ă, clarificăm faptul că nu putem avea o soluție unică pentru toată lumea. Există diferite domenii, diferite posibilități, există diferențe regionale, situații diferite. Aceste specificități trebuie luate în considerare. Uh, IMM-urile, bineînțeles, știm cu toții, reprezintă coloana vertebrală a Uniunii Europene, de aceea trebuie să fim foarte atenți și prudenți, să nu cumva să creăm un strat suplimentar de birocrație sau o povară suplimentară pentru aceste IMM-uri. Noi vrem să îmbunătățim mediul de afaceri și asta se poate face prin principiul a gândi mai întâi la scară mică. Evident, noi știm că această criză financiară cu care ne confruntăm și dificultățile sectorului bancar și furtuna cu care se confruntă acesta reprezintă o o problemă de acces la finanțare pentru IMM-uri și atunci trebuie să găsim măsuri pentru a stimula uh, acordarea de împrumuturi Trebuie să examinăm situația în diferitele state membre și să vedem care sunt măsurile ce pot fi activate. Evident că aici e vorba de competența ale statelor membre prin uh, măsuri fiscale, dar și la nivel european putem crea acel cadru propice pentru investiții, pentru ca banii să ajungă direct la IMM-uri, să fie investiți în economia reală. În același timp, aș dori să vorbesc și despre profesionalizarea acestor uh, uh, IMM-uri. De multe ori, faptul că nu există finanțare suficientă uh, uh împiedică aceste IMM-uri să-și continue cercetarea, să se profesionalizeze, să se specializeze. Evident, nu trebuie să pierdem toate aceste competențe. Și, în ultimul rând, aș dori să subliniez și transparența necesară de care avem nevoie pentru uh, a îmbunătăți accesul la finanțare. De ce nu am putea să introducem anumite reguli pentru a avea o achitare de facturi care să fie cât mai timpurie cu putință? putință și nu să existe atâtea întârzieri. Aș dori să vă spun că sectorul interesat uh, salută această inițiativă, acest raport. Am avut o ședință organizată uh, cu reprezentanța ai sectorului. Aștept în continuare să văd care va fi uh, colaborarea noastră cu ceilalți colegi, cu raportorii din umbră, pentru a ajunge la un acord foarte bun. Mulțumesc foarte mult, Filip, spune domnul președinte, și acum am să dau cuvântul Domnule Roverman, din partea PPE. Ja, ich uh, möchte dem... Vă mulțumesc, eh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc de asemenea domnului eh, De Bacăr pentru colaborare. datorită acestei colaborări am reușit să ajungem la un consens asupra amendamentelor de compromis și asupra raportului, pe ansamblu. Dați-mi voie să pun accent pe acele puncte care sunt deosebit de importante pentru noi. Este însă vorba despre aspecte care se regăsesc deja în compromise, compromisuri. Mai întâi de toate, relația existentă între bănci și IMM-uri. E aici nevoie de mai multă transparență. Cu toate acestea, să nu uităm că atât IMM-urile cât și băncile sunt societăți private. Tocmai de aceea respingem toate propunerile care uh, au drept obiectiv uh, crearea unor mecanisme coercitive, uh, mecanisme care să oblige băncile să acorde credite IMM-urilor. Decizia cu privire la creditare ar trebui să fie luată de bănci, bineînțeles, transparența trebuie să fie sporită. De asemenea, tragem uh, un semnal de, de alarmă asupra faptului că criza cu care ne confruntăm a avut uh, ca efect o restrângere a creditelor acordate. Rare ori vorbim despre această situație care are un efect uh, masiv și negativ asupra pieței unice. Avem acum o diferență cât se poate de clară între statele membre, diferențe foarte clare care duc la, bineînțeles, fragmentarea sporită a, a pieței interni, interne. Spredurile s-au, s-au schimbat, au crescut în unele state și, bineînțeles, acest lucru duce la o creștere uh, respectiv scădere, la o diferență mare între dobânzile înregistrate între statele membre. De asemenea, trebuie să ne gândim la efectele actelor legislative de reglementare a activităților bancare. Aceste reglementări noi au, la rândul lor, efecte asupra creditării pe care o oferă băncile. Uh, aceste efecte se, sunt generate de acte legislative precum cele de patru sau altele de aceeași factură. În ceea ce privește cele de patru, să nu uităm că propunerile noastre vor duce la scăderea lichidităților de care dispun uh, uh băncile. Și aceste aspecte trebuie să fie incluse în raportul nostru și luate în considerare. Și mai există un punct foarte important pentru mine și anume platformele de garantare. Există o serie de state membre în care s-au constituit uh, cu mult timp în urmă platforme de garantare pentru IMM-uri, platforme care funcționează foarte, foarte bine și iată, aceasta este o dovadă a faptului că platformele de acest gen pot contribui la îmbunătățirile uh, condițiilor de, îmbunătățirea condițiilor de finanțare a IMM-urilor. Astfel de platforme nu există neapărat în toate statele membre și tocmai de aceea în raportul uh, nostru uh, susținem că la nivel european ar trebui să fie create astfel de platforme de garantare. Această propunere mi se pare foarte, foarte importantă și ar putea duce, într-adevăr, la crearea la nivel european a unei noi posibilități, a unui nou mecanism sau instrument de finanțare uh, mai facilă a activităților IMM-urilor. Și încă un aspect care nu a fost inclus în amendamentele de compromis este aspectul legat de finanțările alternative, spre deosebire de creditele clasice bancare. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că în afara Uniunii Europene, spre exemplu în Statele Unite ale Americii, există mecanisme pe uh, piețele financiare, mecanisme care alternative de finanțare ale a IMM-urilor. Finanțările în Statele Unite ale Americii se fac prin, uh, prin acțiuni în, în esență. Nu știu dacă modelul uh, american se poate prelua 100% în Uniunea Europeană, dar iată, această, acest model american ar putea reprezenta baza de plecare pentru cristalizarea unui mecanism de finanțare alternativă a IMM-urilor europene. Cam atât din partea mea, sper că ne vom bucura de susținerea dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Dorfman. Îi dau cuvântul doamnei Cleva acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi voi mulțumi de asemenea raportorului pentru tot ceea ce a făcut, pentru eforturile consolidate pe care le-am avut în ceea ce privește cristalizarea acestor amendamente de compromis. Cred că aceste amendamente au solidificat într-adevăr raportul. Suntem cu toții conștienți de efectele pe care modificările legislației le pot avea. De asemenea, suntem conștienți de efectele pe care structurile europene actuale le au asupra IMM-urilor. Trebuie să susținem IMM-urile, să le luăm în considerare interesele Însă, în același timp, trebuie să nu uităm că pe lângă simplificarea procedurilor, ar trebui să ne asigurăm că oferim protecția uh, necesară pentru uh, lucrători, uh, oferim garanțiile necesare în ceea ce privește condițiile de muncă, etc., etc. Am discutat deja aceste teme cu raportorul. De asemenea, am discutat despre cooperarea cu uh, băncile, despre promovarea unor noi scheme financiare. Suntem cu toții de acord că toate aceste aspecte sunt deosebit de importante în context. De asemenea, trebuie să nu uităm faptul că IMM-urile diferă în Uniunea Europeană. Societatea aceasta a IMM-urilor europene nu este neapărat una omogenă. IMM-urile europene au diferite structuri, au diferite culturi și acest aspect nu trebuie să fie lăsat la o parte, nici pe departe. Să nu uităm că IMM-urile sunt uh, coloana vertebrală a Uniunii, economiei Uniunii Europene și tocmai dată fiind această importanță a IMM-urilor, nu trebuie să trecem cu vederea diferențele existente între ele și, de asemenea, importanța asigurării finanțării necesare pentru activitățile uh, acestor IMM-uri. Deocamdată am avut o cooperare extraordinară, dar cu siguranță această cooperare se va, uh, va continua și pe viitor. Domnul uh, Lambert din partea verzilor nu este în sală. Prin urmare, îi dau domnul, cuvântul domnului Kamal în numele ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc raportorului și, de asemenea, raportorilor din umbră. Vreau să mulțumesc uh, și pentru viteza cu care aceste amendamente de compromis au fost create. Raportorul este un model, un model de eficiență și avem multe de învățat, învățat de la el. Uh, știm cu toții că IMM-urile nu reprezintă un sector omogen. În 2005, când am venit în Parlamentul European, am fost șocat de faptul că nu se recunoștea diferența sau nu se recunoșteau diferențele majore existente între diferitele uh, IMM-uri e- europene. E e greu să treci dintr-o categorie de IMM-uri în, într-alta, iar eu, ca fost antreprenor, sunt conștient de aceste diferențe. Dar de, de asemenea, nu trebuie să uităm că IMM-urile sunt o parte a lanțului de furnizare și, prin urmare, sunt automat legate de marile companii și această legătură nu ar trebui să fie uh, uh fracturată. Problema însă acum se pune cum putem ajuta cele mai mici dintre aceste IMM-uri? Cum îi putem, într-adevăr, ajuta pe antreprenorii individuali? Cum le putem oferi acestor antreprenori fondurile de care au uh, nevoie pentru a-și desfășura activitățile? am uh, existat, au existat o grămadă de exemple de mici antreprenori care au început de la zero, au reușit cu timpul să, să-și dezvolte producția pentru ca mai apoi, pe parcursul timpului sau după mulți alți uh, ani, Uh, să reușească într-adevăr să, de, să se consolideze, să-și consolideze producția pe, pe piață. Au reușit, există antreprenori care au reușit, pornind de la o investiție de, nu știu, 10 lire sterline, să creeze o producție de mii și mii de lire sterline. Deci, tocmai aceste mici, mici companii au nevoie de bani fie și, și sume foarte mici, dar aceste sume mici vor genera pe, par, pe parcursul timpului niște, efe, niște efecte majore. Tocmai de aceea, în, în uh, circumscripția mea, am încercat să, să discut cu, cu antreprenorii, să văd cum le-am putea oferi finanțarea de care au nevoie, dar și cum uh, le-am putea oferi uh, educația de care au nevoie, educație în domeniul acesta al activităților antreprenoriale. De asemenea, în ceea ce privește modelele de finanțare, nu cred că ar trebui să ne gândim doar la bănci, trebuie să ne gândim și la alte metode de finanțare. Spre exemplu, peer-to-peer. -peer. Există antreprenori care sunt dispuși să îi finanțeze pe alți antreprenori. Iar această finanțare este nimic altceva decât o investiție de viitor. Iată ce am putea noi să sprijinim în Uniunea Europeană. Există organizații precum KickStart Start sau altele care deja se ocupă de această, acest tip de finanțare și ar trebui să încurajăm activitățile acestor societăți. Sau poate că nu. Poate că ar trebui să stăm la o parte și să ne lăsăm astfel de, de activități să, să înflorească. Dar să revenim la raportul nostru. Și mi-am dat seama că, pe de o parte, spunem că trebuie să spălim accesul la finanțare al IMM-urilor, dar în același timp, uh, Parlamentul European stabilește noi reguli de impozitare. Eu îmi dau seama că impozitarea este una, un aspect foarte important, o temă foarte, foarte importantă, dar ar trebui să ne amintim, amintim că uh, taxarea poate să se transforme într-un impediment tocmai pentru uh, dezvoltarea IMM-urilor. Deci, iată, pledez la dumneavoastră să, să ne gândim mai bine înainte de a promulga noi uh, legislații. Mă gândesc în special la uh, regula, re, raportul privind uh, venture capital, capitalul antreprenorial. Uh, Sper că pe viitor acțiunile noastre nu se vor putea dovedi a fi, nu se vor dovedi a fi un obstacol. Domnul Clute, văd că nu este în sală, îi voi da cuvântul domnului de Bacăr în cazul în care vrea să comenteze. Da, vă mulțumesc. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru eforturile lor. Câteva comentarii dați-mi voie să fac. Sunt de acord cu comentariile pe tema formelor alternative de finanțare și eu consider că suntem prea dependenți de modelul bancar aici în Europa și tocmai de aceea uh, finanțările peer-to-peer -peer sau piețele uh, de acțiuni ca instrumente de finanțare pentru IMM-uri ar trebui să devină opțiuni la care să ne gândim mai, uh, mai bine. Până acum, IMM-urile nu au avut acces la astfel de tipuri de finanțare. Ar, ar trebui, poate, să schimbăm situația. Un alt comentariu. Formarea. Există, într-adevăr, grupuri care pot contribui la formarea antreprenorilor. Comisia Consiliului ar putea, într-adevăr, să se gândească la cum, la eventuale programe de formare a antreprenorilor, uh, formare în ceea ce privește crearea unui plan de afaceri, etc., etc., și lucrul acesta este important. În, în ceea ce privește capitalul antreprenorial, uh, Raportul uh, va veni din nou sau va fi în curând uh, din nou discutat de Parlamentul European. Avem nevoie de acest regulament, avem nevoie de regulamentul acesta cât mai repede cu putință, e nevoie ca acest dosar să fie deblocat, să fie uh, transformat în, uh, în realitate, pentru că avem nevoie de toți banii uh, care stau la baza acestui regulament. În final, dați-mi voie să vă asigur că voi ține cont de comentariile dumneavoastră și sper că voi crea un foarte, foarte bun raport. Vă mulțumim, domnule de Bacăr. Votul în Comisia Econ va avea loc pe datele 17 sau 18 decembrie. În plenară vom vota acest raport, uh, mai mult ca sigur, în luna februarie. Iată, am ajuns la finele întâlnirii noastre și ne vom reîntâlni la ora 3. Vă mulțumesc tuturor!